M-a informat că autoritățile, că tribunalul, uh, uh, un tribunal din Ungaria, a oprit procesul intentat împotriva domnului uh, Molnar și acest procesul privind ridicarea imunității